Ja, Kolleginnen und Kollegen, wir starten mit den Abstimmungen. Es ist 3 Uhr und Dragi colegi, haideți vă rog să ne pregătim să începem pentru că e ora 3 și vreau să vă anunț că începem votul cu punctul 9, cel de-al șaselea Forum Mondial al Apei de la Marsilia, 12-17 martie 2012. Sper că v-ați adus cu toții cartelele de vot și că le aveți pregătite și că funcționează. Și atunci Începem cu amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Tot alineatul 1, amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 7. S-a închis votul. 19 pentru, 13 împotrivă, deci se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 8. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se pare că se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. abține, se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15. Pentru. Verificăm. Verificăm 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 17 împotrivă. Verificăm și 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 18. Îmi cer scuze, spune președintele, se adoptă. 18. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19. Pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge de asemenea. Trecem la 20, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. A fost retras. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum trecem la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 48 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Felicităm coraportorii. Trecem la punctul următor. Votăm. Alimente destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele destinate în scopuri medicale speciale. Votul acesta este puțin mai complicat și trebuie să ne concentrăm cu toții în această după-amiază. Și vreau să fac următorul anunț. Astăzi avem un vot în bloc și anume acolo unde există elemente care se regăsesc de mai multe ori în text, se votează în bloc. Este oarecum neobișnuită procedura, dar a fost discutată cu raportorii din umbră. Și mai există de asemenea amendamente care au fost declarate declarate inadmisibile 240, 243, 245, 247. Acesta este un acord cu serviciul juridic, deci. Și dau cuvântul totuși raportoarei pe foarte scurt. Vous m'avez donné le, la parole, Monsieur le Président. Mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Îmi pare rău, ascultam uh, traducerea greacă, n-am înțeles ce a spus. Uh, spune doamna Aris. Dacă îmi dați două minute să mă pregătesc, știu că nu ne place să ne întindem, dar cum nu s-a realizat niciun schimb de vederi referitor la compromisul și mai departe, aș vrea să vă spun câteva lucruri pe scurt. În primul rând, aș vrea să mulțumesc um, colegilor și mai ales raportorilor din umbră pentru contribuția prețioasă pe care au avut-o la redactarea acestui raport și aș vrea să prezint cât se poate de pe scurt uh, um, compromisurile la care s-a ajuns și uh, sunt cele de, propuse de colegii mei, uh, domnul Schlitter, domnul doamna Gota și așa mai departe. E vorba de un text esențial pentru copii și pentru, pentru copii de vârstă mică și pentru bebeluși, de asemenea și pentru um, pacienții care urmează un tratament și care au nevoi deosebit de specifice. Uh, și cred că cel mai, ce am propus noi aici permite includerea tuturor uh, priorităților um, care au fost prezentate de colegi în timpul discuțiilor, uh, apoi cât despre polemica uh, legată de gluten și intoleranța la acesta și toate persoanele care suferă de această intoleranță și care sunt uh, destul de numeroase. Nu e vorba doar de uh, italieni, că am auzit uh, zvonul cum că ar fi vorba de un lobby italian, nu e vorba doar de ei. Uh, și uh, la numărul 5 noi am prevăzut ca în cadrul uh, juridic să fie adaptat uh, în ceea ce privește uh, etichetarea așa cum este în prezent, nici mai mult, nici mai, nici mai mult, pentru că unii au spus că e vorba de um, o involuție. Apoi, um, cât despre acele health games sau um, um, s-au făcut um, sugestii legate de, acest, de acești uh, bolnavi, cei care suferă de intoleranță la gluten. Apoi, în ceea ce privește publicitatea, cât, uh, cât pentru mâncărurile pentru copii mici și uh, cea uh, pentru, pentru preparatele pentru scopuri medicale, am încercat să includem pe amândouă și a apărut și chestiunea foarte polemică aici a interzicerii publicității. Este vorba de o polemică clasică, aș spune, în Parlament și în comisia noastră. Înțeleg um, obiecțiile, mai ales cele din România, evocate doamna Sârbu, dar sunt foarte mulțumită de majoritatea care s-a degajat în ceea ce privește vigilența pentru toate tipurile de uh, produse contaminante. Se, ne referim aici la pesticide, apoi uh, amendamente legate la nanomateriale și voi termina foarte repede la acele GAMS, uh, așa cum sunt ele numite, uh, și care după, ulterior au fost numite CIMS. uh, Aici am avut uh, compromisul numărul 6 care răspunde tuturor obiecțiilor ridicate și considerăm că pentru moment uh, nu trebuie să fie uh, inclus acest lucru în câmpul de aplicare. Trebuie să fie o abordare oarecum care să ține cont de circunstanțe. Mulțumesc foarte mult! Da. Vă mulțumim, doamnă Ries. Putem deci să trecem direct la vot. Începem cu compromisul C1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. C2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. C3. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Haideți să verificăm electronic. C3. A votat toată lumea? S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 23 împotriva, deci se adoptă. C4. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. C5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. C6 pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată. Cine este pentru C6, vă rog să ridicați încă o dată mâna. Acum e clar. Împotrivă, abțineri, se adoptă. C7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. C8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. C9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. C10 pentru. C10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. C11. Cine este pentru C11? Împotrivă. Abțineri. Eu cred că se adoptă. C12? Pentru? Să verificăm? Bine, verificăm C11. Pentru siguranță. A votat toată lumea? S-a închis votul. 32 pentru 22 împotriva se adoptă. C12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. C13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem acum la voturile în bloc despre care v-am vorbit. 58, 60 până la 149 și apoi considerentele 66, 67 și apoi până la 73. Cine este pentru toate aceste amendamente? Cine este, deci, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ceea ce înseamnă că am reușit să economisim o mare parte din timp. Wir kommen dann zu den einzelnen Artikel. Trecem deci la articole. Articolul 1 și începem cu amendamentul 57. La mine este pe pagina 15, spune domnul președinte. A ajuns toată lumea la pagina 15. Cine este pentru? Amendamentul 57. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți mai bine să verificăm, pentru că nu mi-e clar. Verificăm, deci. 20, 28. A votat toată lumea? S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 27 împotrivă, așadar se adoptă. IMCO 14 este următorul amendament pe care îl votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la IMCO, IMCO 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O 133, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 30, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 143 pentru. Bine, putem să verificăm 30 dacă doriți. Verificăm deci electronic. A votat toată lumea? Se închide votul. 33 pentru, 27 împotrivă. Bine că am verificat. Verificăm acum 143. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 31 pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Hai să verificăm electronic. 31. S-a deschis votul. Ați votat cu toții, s-a închis votul. 34 pentru, 27 împotrivă, deci se adoptă. Votăm acum la articolul 2, amendamentul 144. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 145 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 146 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 147 pentru. Bine, doriți să verificăm? 146. Verificăm electronic. Ați votat cu toții? S-a închis votul. 24 pentru, 34 împotrivă. Trecem mai departe la amendamentul 147. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem două amendamente identice, IMCO 18 și amendamentul 34 pe pagina următoare. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la articolul 3, amendamentul 173. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178 pentru, abțineri, se adoptă, spune președintele. 179, 181, IMCO 19, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 17, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 180, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 20 și IMCO 21. Ne votăm împreună. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Intervenție din sală. 177 nu ar trebui să devină caduc când am adoptat pe 178? Ah, da, a, ah, ba da, îmi cer scuze. Trecem mai departe la amendamentul 38. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. ITRE 14. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39. Pentru? Împotrivă. abțineri, se respinge. Urmează acum 183, 184, identice, le votăm împreună. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 185, cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Bine, verificăm electronic. 184, spune președintele. Se corectează. 185. A votat toată lumea. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 28 împotrivă, deci se adoptă. Trecem la 186. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ITRE 15. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 192, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 192. A votat toată lumea. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 34 împotrivă, deci se respinge. 189 pentru, împotrivă, se respinge cu aceeași majoritate. Trecem acum 196. Cine este pentru? Încă o dată, trebuie să votăm amendamentul 196, spune președintele. Cine este pentru? Cine se împotrivă? Abțineri se respinge. Trecem la 44. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm pentru că nu e clară situația. Deci, amendamentul 44, votăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 25 pentru, 33 împotrivă, deci se respinge. Trecem la IMCO 24. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 209 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. IP19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 214, 220, 221 și ITRE 22, identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Bine. Verificăm aceste patru amendamente. Prin vot electronic. Ați votat cu toții? S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 29 împotrivă, deci se adoptă. Urmează acum amendamentul 215 Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se respinge. 217. Renate Zomer. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 218, 222, 223 și ITRE 23, identice, Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Apoi trecem la 226, 234 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 219 și ITRE 21 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se resping. Bine, haideți să verificăm. Mai bine să verificăm, spune președintele Rezent. 219 și ITRE 21 verificăm prin vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 24 pentru, 37 împotrivă. Trecem mai departe la amendamentul 49 și ITRE 25. Se votează împreună. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 238 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Imco 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Itre 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum urmează un amendament care nu era admisibil. Trecem la 50 cu amendament oral. Cine se pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. doi Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 241 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 244 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 245 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 246 pentru, Împotrivă. Abțineri. Doriți să verificăm. Verificăm. 246. Ați votat cu toții? S-a închis votul. 33 pentru, 28 împotrivă, se respinge. 247 acum. Se adoptă, spune președintele și cere scuze. 247 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ...253 cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 254. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cincizeci unu, vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, Abțineri? Bine, verificăm. Prima parte de la amendamentul 51. S-a închis votul. 24 pentru, 37 împotriva, dar tocmai mi se spune din partea secretariatului, nu am fost atenți, prima parte e caducă. Și deci, bun, am votat degeaba. Partea a doua trebuie însă votată cu amendament oral. Vă rog, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 249 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 250 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 251. Bine, verificăm. Electronic 250. A votat toată lumea? S-a închis votul. 20, 32 de voturi pentru, 30 împotriva, se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252. Se dorește verificarea 252. Verificăm, deci, electronic. 252. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 33 pentru, 28 împotrivă. 256 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 259, 260, împreună, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. 261 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm 263, 265 și 267 împreună. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă cu majoritate foarte strânsă. Votăm acum 53 și 54 împreună. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. votul. 270 pentru. Nu. Totuși. 276, spune președintele. 276. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 277 pentru, împotrivă, Abține se respinge. 278 pentru, împotrivă, Abține se respinge. Mergem mai departe cu amendamentul 2. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem mai departe cu amendamentul 7. Cine pentru? <clears throat> Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum amendamentele 8 și 9 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 10, 11 și 12 împreună. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Imco 3. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 al raportoarei cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm? Bine, verificăm amendamentul 13. Vot electronic. Au votat toți colegii și toate colegele. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 29 împotrivă. Așadar, 13 este adoptat. Votăm acum amendamentul 14. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum sărim. A, nu. Vreți să verificăm? 14? Bine. Verificăm prin vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 54 pentru, 7 împotrivă. E mare armonia, dar totuși, dacă s-a dorit verificarea, am verificat. Trecem mai departe la ITRE 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 a fost retras. Trecem atunci la 84. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Itre 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 87 și IMCO 6 Cine este pentru aceste două amendamente? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 91. Cu amendament oral. Da, poftiți? Doamna de Lange? Credeam că regula e că dacă că există obiecții la amendamentul oral, nu votăm amendamentul oral. Eu vreau să votez amendamentul, dar fără amendamentul oral. Deci, obiectez față de amendamentul oral. Bun. Ok. S-a obiectat față de amendamentul oral. Așadar, vom vota doar textul original. La amendamentul 91. Cine este, deci, pentru textul original, fără, fără amendamentul oral, la 91? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Imco 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem mai departe la 100. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O unu. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 102. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 103. Nu... Da, trebuie votat. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doriți să verificăm 104. Se deschide votul electronic. Ați votat cu toții? S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 29 împotriva, nicio abținere, se adoptă. Trecem mai departe la 106. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 22. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 23 și 108 ale raportoarei sunt identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm mai bine, pentru că e o dezordine în sală. A votat toată lumea? S-a închis votul. 23 pentru, 35 împotriva, se resping, deci. Putem să sărim câteva pagini și ajungem la amendamentul 27. Cine pentru? Împotrivă? Abține. Se adoptă. IMCO 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Litre 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26 și IMCO 13 împreună. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votăm 119 și I311 Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Bine, dacă doriți să verificăm, 119 și I311. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, 38 pentru, 24 împotrivă, așadar se adoptă. Nu era ușor de văzut de aici. 120 și ITRE 12, identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la votul final cu privire la întregul uh, proiect. E vot electronic. Deschid votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 61 pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere. Rezoluția legislativă trebuie de asemenea votată. Electronic, sigur. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 62 de voturi pentru. Nici, o, nici un vot împotrivă, nici o abținere. O felicităm uh, călduros pe doamna Ris. Vedeți, ăsta e rezultatul atunci când doar femeile se ocupă de un dosar. Vă felicităm, doamnă, putem să trecem mai departe. Die Kollegin Lange wünscht das Wort. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, and of course I Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, felicit și eu uh, pe doamna raportor, dar uh, să nu uităm uh, și de angajații secretariatului care s-au ocupat de vot, fiindcă lista de vot a fost foarte bine pusă la punct și mulțumesc secretariatului că a organizat astfel lista de vot, astfel încât lucrurile au mers lin, chiar dacă votul nu era deloc ușor. Mulțumesc secretariatului. Mulțumesc, da, aveți dreptate. Am mulțumit uh, doamnelor, dar uh, am uitat să mulțumesc secretariatului. Era inclus și secretariatul acolo. Ajungem la raportul Joe Linen. Punctul 11. E vorba de revizuirea celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu și stabilirea priorităților pentru cel de-al șaptele. Începem votul. Vă rog frumos, îi rog frumos pe cei care uh, nu trebuie să se afle aici, să părăsească sala în liniște. 14. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. Bun. Se închide votul. 30, 30 la 27 se adoptă. Bun, era clar că se adoptă, dar mă rog. 16. Pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru împotrivă, Abțineri. Se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 pentru. Împotriva abține se adoptă. 27 a a fost retras. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Cred că lucrurile, lucrurile erau clare. 33 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă, cred, spune domnul președinte. Verificăm. Scoateți-vă cartelele de vot. Verificăm 34. Treizeci și trei sau treizeci și patru, întreabă președintele. Bun. Facem un pas înapoi, ne întoarcem la treizeci trei. verificăm electronic treizeci trei. Se închide votul. 37 la 23. Deci rezultatul era bun. 34. Cine e pentru? Împotrivă? Abține, se respinge. 35. Pentru? Împotrivă? Abține, se respinge. 36 pentru? Împotriva abținerii. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Considerentul C. 9. Pentru. Vă rog să ridicați mâna cum trebuie. Împotrivă. Abțineri se respinge. Vreți să verificăm electronic? C uh, de mic nou. Se închide votul. 23 pentru 35 împotrivă. Se respinge. Uh, 8. I3, 18, cine este pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45. Vot pe părți. Pentru prima parte, cine este pentru? Împotriva abțineri să adopte A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și aceasta. 46. Cu amendament oral, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 pentru împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru împotriva abțineri se respinge. 58 pentru împotriva abțineri se adoptă. 57 vot pe părți, prima parte pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. O nouă pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 67 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 76, amendat cu amendament oral. Vă opuneți amendamentului oral, atunci votăm uh, versiunea inițială fără amendamentul oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. I37 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, 6 se adoptă. I3 23 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul consolidat numărul 7 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm electronic. Verificăm amendamentul consolidat, numărul 7. A votat toată lumea, se închide votul. 32 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. Nouăzeci cinci pentru 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Itre 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ustă 7 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotriva abținere se adoptă. 108 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 109 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 110 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 112 pentru. Împotriva abținerii se respinge. 113 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 108 pentru 118, mă scuzați, pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 114 pentru împotrivă abțineri. Se respinge. Verificăm 114 electronic. A votat toată lumea. Se închide votul. 31 pentru, 30 împotrivă. Se adoptă. Bravo, felicitări, domnule Schnellhardt. 120 pentru, împotrivă abțineri. Se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem un vot pe părți la amendamentul 123. Cine este prime, pentru prima parte? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 125 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 126 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 127 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 130. Văd pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic. 131. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. 31 pentru, 29 împotrivă. Se adoptă. 133. Pentru, împotrivă, abține se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm electronic 143. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 30 pentru 29 împotrivă. ochiul uh, vigilent al experienței a văzut că era nevoie de verificare electronică și așa a fost. În momentul 10 pentru împotriva abține se adoptă. Verificăm. Amendamentul consolidat, numărul 10. Se deschide votul electronic. A votat toată lumea? Se închide votul. 31 pentru 28 împotrivă, o singură abținere, deci se adoptă. Regi 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Litre 13 Verificăm electronic 148. Se deschide votul. Ați votat? Se închide votul. 27 pentru 31 împotrivă. Se respinge. ITRE 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun. E clar. Amendamentul consolidat 12 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic amendamentul consolidat 12. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 30 pentru 29 împotrivă. 3 la 2. Compromisul 13 urmează pentru. Vă rog să ridicați mâna împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regii 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regii 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 163 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 164 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 165 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 167 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ITRE 8 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I3 11. Vot pe părți. Partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm a doua parte a I311. Se închide votul. 34 pentru, 24 împotrivă. Se adoptă. I3 14 vot pe părți, prima parte, cine este pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Itre 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 172 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 173 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I324 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru împotrivă, abține, se adoptă. 2 pentru împotrivă, abține, se adoptă. 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 7, mă scuzați, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 8. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Rectific. Am votat amendamentul oral. Acum trebuie să votăm a doua parte. Amendamentul 8, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Cu amendament oral din partea verzilor care va fi votat pe părți. Mai întâi, prima parte. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte devine caducă. Amendamentul 12, văd pe părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aproape am terminat. Votăm acum varianta finală a textului. Votăm electronic, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 50 pentru 8 împotrivă, o singură abținere. Felicitări, domnule Leinen. Die Abstimmung, ich bedanke mich. Acestea au fost așadar voturile. Vă mulțumesc pentru munca disciplinată. Chiar dacă listele de vot au fost complicate, acum am scăpat de voturi și putem să trecem mai departe pe ordinea noastră de zi. So, ich bitte diejenigen, die weiter... Bun. Uh, vreau să-i rog pe cei care doresc să participe în continuare la ședință să se așeze și pe cei care doresc să părăsească sala să o facă cât mai repede și mai în liniște pentru ca să putem să ne continuăm munca. Trecem la punctul 12 acum, o întrebare cu solicitare de răspuns oral referitoare la summitul Rio plus 20 și vreau să dau cuvântul domnului Timo Machela din partea comisiei. Aveți cuvântul. Okay, thank you, Mr. Chair. Uh, let... Domnule președinte, în primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă furniza câteva informații pe scurt referitoare la uh, stadiul uh, pregătirilor pentru conferința ONU pentru dezvoltare durabilă care se va ține la Rio de Janeiro între 20 și 22 iunie. Cum așadar au progresat pregătirile. Uh, în primul rând, lucrurile au început să se desfășoare foarte repede, tocmai acum. Deja înainte, cu patru luni de ținerea conferinței lucrurile s-au armonizat atunci când uh, țările au fost uh, uh, rugate să-și aducă contribuția până în noiembrie anul trecut. Acest lucru ducând ulterior la un document de negociere care a fost um, publicat în ianuarie și care se numit documentul zero, care se, își dorește să devină documentul final de rezultat al summitului Rio Plus 20 acesta este rezultatul care se vrea fi negociat. Cât despre ceea ce a înaintat uh, Uniunea Europeană la acest document, uh, aceste mm, propuneri au fost luate în, în considerare destul de bine. În principal se spune că, că recunoașterea economiei verzi în contextul uh, um, dezvoltării um, durabile și al eradicării um, Uh, sărăciei joacă un rol important uh, în acest sens. De asemenea, alte propuneri venite din partea UE au fost menționate, însă documentul de negociere în acest moment nu este unul foarte bine țintit, foarte concret, foarte funcțional. Încă mai e mult de făcut pentru ca acesta să devină operațional. Uh, documentul a fost negociat la sfârșitul ianuarie la New York și apoi lucrările de negociere au continuat și la sfârșitul lui februarie, tot în New York. În același timp, Consiliul European uh, lucrează și el la următoarele sale poziții care se vor finaliza la Consiliul de Mediu la finalul uh, lui uh, pe 9 martie. Acesta va stabili exact poziția Uniunii Europene iar la summitul uh, um, european, la um, Consiliul uh, șefilor de stat și de guvern, se va adopta din nou poziția finală referitoare la Rio. Negocierile reale referitoare la summitul de la Rio probabil că va începe după primele lecturi, doar cumva la sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai, destul de târziu, după care um, um, se vor um, realiza lucrurile finale înainte de conferință. Dați-mi voie să vă prezint câteva chestiuni care reprezintă mize ale negocierilor. În primul rând, pe baza unui, unei uh, inițiative de bază din partea Columbiei și a Guatemala există acum o întrebare referitor la măsura în care Rio a trebuit să stabilească un proces uh, de mai larg uh, referitor la țintele uh, globale de dezvoltare durabilă și transformările care sunt necesare pentru a se ajunge la um, durabilitate această dezbatere um, n-a dus la un punct de vedere final al ONU, dar din ce în ce mai mult sprijin um, vine pentru ideea că Rio ar trebui să um, adopte un fel de fixare a obiectivelor, astfel încât să creeze o cale de urmat după Rio. Ce ar trebui după Rio să încerce să facă un uh, stat? În această fixare de uh, obiective, uh, în acest sens, uh, Comisia Europeană se axează pe cinci domenii principale uh, în care este nevoie de uh, un astfel de punct de plecare. Și dacă acestea se vor adopta, acestea ar putea să completeze uh, obiectivele mileniului. Acestea se referă la oceane, în special pescuit, apoi degradarea terenului, uh, eficiența apei, asta pe lângă accesul la apă care face parte deja din uh, um, obiectivele globale, apoi eficiența resurselor, mai ales în ceea ce privește deșeurile și produsele chimice și energia și în special accesul la energii regenerabile pe baza um, se, procesul, uh, procesului secretar, Secretariatului General al ONU um, care, des, care se desfășurată în acest moment. Asta este primul lucru pe care vreau să-l subliniez uh, dintre mizele uh, negocierilor. Apoi, o întrebare care a fost ridicată mai ales de Uniunea Europeană este cum poate cineva să se asigure că stabilirea acestor obiective uh, va, fi, va duce la implementarea acestora și cum se va ajunge la un acord referitor la măsuri uh, naționale, dar și globale, care să ducă la accelerarea îndeplinirii acestor obiective, iar acest lucru uh, ar putea să se traducă într-un, uh, într-o foaie de parcurs sau într-un document cadru pentru uh, acțiunile viitoare. Încă mai este mult de făcut pentru a ne asigura că aceste acțiuni uh, um, care vor fi convenite la Rios vor fi unele tangibile, concrete și suficient de funcționale și suficient de ambițioase pentru a duce și la obținerea rezultatelor acestea care vor fi stabilite, care vor fi acelea. Al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez este chestiunea și dezbaterea referitoare la guvernanță, pentru că Desigur, există deja un acord de referitor la faptul că la Rio trebuie să se discute reforma uh, guvernanței uh, dezvoltării durabile la nivel global. Și, desigur, uh, reforma instituțiilor este uh, în strânsă legătură cu stabilirea obiectivelor și cu acțiunile. Trebuie să avem instituții care să ducă la îndeplinirea acestor obiective. Apoi, uh, în acest sens, uh, poziția Uniunii Europene a fost aceea că uh, pilonul de mediu în cadrul guvernanței dezvoltării durabile este în acest moment destul de slab și de fragmentat și de aceea Națiunile Unite ar trebui să adopte un program care să fie perfecționat uh, și care să fie uh, implementat de instituțiile Națiunilor Unite, pentru că și acest lucru face parte din dezbatere. există o dezbatere legată de o, o guvernanță mai largă referitoare la dezvoltarea durabilă și reformele în acest sens și uh, probleme apar aici, ce ar trebui să facem noi, cum ar trebui să, uh, dacă ar trebui să se stabilească consilii uh, separate pentru dezvoltarea durabilă. Din punct de vedere al reformei instituționale al UE, dezbaterea este mai largă de atât uh, decât cea referitoare la organismele Națiunilor Unite. Uh, mai este de asemenea, e, e nevoie și de o prioritizare a instituțiilor uh, implicate în comerțul internațional. Și acestea trebuie să se implice în transformările care sunt necesare și apoi mai sunt uh, și dezbaterile și discuțiile referitoare la reforme trebuie să se mute de la de nivelul um, Uh, global și local la, și la cel privat. Și ultima chestiune pe care vreau să o subliniez este dezbaterea, dezbate referitoare la mijloacele de punere în aplicare. Uh, cum, cine va plăti și cum se va face finanțarea ceea ce se va conveni la Rio și uh, s-a făcut o evaluare că transformarea către o economie mondială mai ecologică și mai favorabilă incluziunii ar trebui uh, să includă uh, investiții și costuri de tranziție mm, asta la, la nivel anual și până acum uh, s-a convenit că niciunul dintre uh, mecanismele de sprijin nu va putea să asigure finanțarea în țările în curs de dezvoltare și atunci, în primul rând, aceste costuri trebuie să fie mobilizate la nivel național pentru că este în interesul fiecărei țări să efectueze aceste transformări și apoi ODA, ODA Uh, niște mecanisme mondiale poate pot fi folosite ulterior pentru catalizarea acestor uh, resurse. Acestea sunt patru chestiuni uh, care sunt dezbătute și negociate, iar um, pozițiile diversor țări și regiuni de pe glob sunt diferite și cred că um, se um, sprijină din ce în ce mai mult o economie um, mai ecologică și mai favorabilă cruziunii ca vehicol pentru uh, um, atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă care să, furnize, să furnizeze oportunități și care să ducă la crearea de noi uh, tipuri de locuri de muncă. Deci există o, un un sprijin din ce în ce mai mult în acest sens, mai ales în rândul țărilor din Africa, dar și uh, țări ca, cum ar fi China sau uh, Japonia sau unele din America Latină, cum ar fi Mexic sau Chile sau, Chile sau Guatemala. A, acestea înțeleg că uh, acest aspect este unul foarte important. În același timp există și o oarecare rezistență în fața acestei noțiuni de uh, economie uh, mai ecologică și favorabilă incluziune. Anumite țări din uh, America Latină, cum ar fi Venezuela sau uh, Bolivia și Brazilia, într-o oarecare măsură, încă nu sunt convinse tocmai că acest lucru este important pentru economia mondială în viitor. Acestea vor să afle mai multe în, despre acest subiect și vor să se asigure că, uh, acest, că acest nu va, uh, inclu- nu va înlocui dezvoltarea durabilă și că va include toate, as- toate aspectele acestei, um, acestei dezvoltări durabile, inclusiv cele economice și sociale. Și mai sunt și unele voci care spun că s-ar putea ca acest lucru să fie un fel de încercare de dominație încercată de către țările uh, dezvoltate. Uh, pentru a conchide, pot să spun că lucrurile evoluează repede și chiar se vor uh, accelera în uh, lunile aprilie-martie, când vor avea loc fi negocierile finale și încercăm să se încearcă asigurarea uh, unor obiective foarte concrete și funcționale a Rio, dar acest lucru nu se va obține ușor. Uh, Există, e nevoie de, în special, uh, multă diplomație externă pentru a se ajunge la un acord uh, la Rio care să fie um, să poată mulțumi uh, Uniunea Europeană și, bineînțeles, instituțiile europene, europene, în acest sens, mai ales Parlamentul European, pot juca un rol important. Vă mulțumesc! Vielen Dank. Äh, Vă mulțumim, domnule. Doamna Camciucaite de la DG Agri e de asemenea alături de noi. Doriți și dumneavoastră să interveniți? Văd priviri nedumerite, deci doamna nu dorește să intervină, atunci îi dau cuvântul domnului Gerbrandi. Ich habe gerade die Info, dass der Rat auch gerade anwesend ist, insofern. Tocmai mi se spune că și Consiliul are reprezentanți în sală, deci am să dau cuvântul reprezentantului Consiliului întâi. Îmi cer scuze, spune președintele. Thank you, Mr. Chairman. Um, and just... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să adaug pe ce a spus, la ce a spus colegul meu, Timo Aș începe cu situația actuală în cazul, în cazul uh, procesului Rio plus 20. Consiliul tocmai a concluzionat că, fără îndoială, este uh, nevoie mare să se ajungă la un succes în acest moment. Dar, bineînțeles că este vorba de o conferință foarte complexă. Uh, ne um, tratăm și chestiunea ce vom face și cum vor face, cum vom face lucrurile. Și fără îndoială, scena negocierilor de la New York nu este cea mai bună pentru că include riscul includere, includerii a diverselor chestiuni diplomatice de la New York care n-au legătură cu uh, summitul nostru și în acest uh, sens e clar că avem nevoie de, de nivelul politic care să intervină în acest moment. Uh, la Consiliul UNEF de săptămâna trecută am văzut că o serie de actori din uh, întreaga lume s-au implicat în proces uh, Lucru important și mm, nu trebuie să mai spunem faptul că Parlamentul European are și el un, uh, joc, un rol important și uh, acest lucru este important și prin uh, uh, UNEP și prin uh, contact la nivel național. De asemenea, e nevoie să fie rezultate foarte clare, să se stabilească obiective, clar, acțiuni, instituții guvernamentale și, într-adevăr, procesul va fi unul care va reprezenta o provocare, însă vă vom asigura că președinția Consiliului va face tot ce este în putință pentru a nu dezamăgi așteptările și ne vom întări eforturile pentru a ajunge, aduce rezultate cât mai bune pentru Uniunea Europeană. Ce face președinția în această direcție ambițioasă? Pe scurt, uh, lucrăm uh, non-stop uh, la um, acest subiect și așteptăm ca instituțiile să ne furnizeze semnale importante săptămâna aceasta, apoi um, la, la reuniunea Consiliului pentru Mediu vom avea niște concluzii și apoi vom convoca și o reuniune informală în Danemarca a ministrilor și dacă e nevoie vom uh, încerca să ajungem la o poziție a Uniunii Europene. De asemenea, lucrăm și la nivel al funcționarilor. Uh, de fapt, astăzi vom înainta niște amendamente la documentul 0 și uh, către biroul uh, Rio Plus 20. Aș vrea să menționez de asemenea că uh, prezența noastră era foarte puternică la New York, împreună cu um, Comisia și Serviciul de Acțiune Externă, facem tot ce ne stă în putință să fim prezenți acolo și între reuniuni. Vom folosi, desigur, toate ocaziile care ni se vor ivi la orice nivel pentru a um, ajunge la acorduri bilaterale, discuții bilaterale. Uh, și să um, întindem um, discuțiile și cu alți actori uh, externi, explicând că economia nu se referă doar la țările um, acest tip de economie nu, nu este în beneficiu doar țărilor dezvoltate, ci pentru toate statele și vor, vom face tot ce ne va sta în putință să um, creăm legături cu uh, ceilalți actori, inclusiv uh, statele mai puțin dezvoltate, statele africane. Acest lucru am reușit în foarte săptămâna trecută și în final vom face tot ce ne stăm putință să um, creăm uh, contacte cu societatea civilă, cu um, mediul de afaceri, um, care vor fi și ei actori importanți la Rio. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vielen Dank, Herr Hansen. Vă mulțumim, domnule Aaron Hansen din partea Consiliului și acum începem dezbaterea cu autorii. În primul rând îi dau cuvântul colegului nostru, domnul Gebrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și Comisiei și Consiliului pentru uh, informațiile actuale cu privire la pregătirea conferinței de la Rio. Într-un fel e încurajator faptul că par să susțină aceeași agendă pe care o susținem și noi și că muncesc într-adevăr um, non-stop pentru a uh, lupta pentru această agendă, mai puțin promițător e atunci când uh, auzi că e vorba de o luptă importantă și că avem foarte puțin timp la dispoziție. Cred că n-ar trebui să subestimăm oportunitățile pe care le avem, pentru că se poartă negocieri de mediu la nivel internațional care sunt însă paralizate și acesta este momentul bun, mai ales pentru cadrul instituțional, de a ieși din blocaj, de a face niște pași înainte, de a încerca să îmbunătățim într-un mod semnificativ cadrul instituțional uh, internațional pe partea de guvernanță. Am câteva întrebări. Una se referă la coordonarea dintre Comisie și Consiliu. Și atunci când vom fi la Rio, care dintre cele două instituții este negociatorul principal? Date fiind experiențele conferințelor precedente, asta e o întrebare foarte importantă. Deci asta e prima întrebare. Cealaltă se referă la stadiul actual al discuțiilor cu statele în curs de dezvoltare. Am înțeles că la Durban lucrurile se... Situația era în schimbare și G77 nu mai era atât de unit ca și înainte. Vreau să știu dacă Consiliul sau Comisia uh, lucrează în acest sens. Um, dacă legăturile care s-au creat la Durban între anumite țări în curs de dezvoltare, dacă sunt utilizate din nou, oare, pentru a pentru a sparge această situație de blocaj, pentru că versiunea 0 a documentului uh, ne-a dezamăgit, așa cum au spus și reprezentanții Comisiei și cei Consiliului, deci ar fi foarte bine dacă am reușit să facem un progres în negociere utilizând contactele uh, realizate la Durban. Și în cele din urmă, domnule președinte, dați-mi voie să îmi verific uh, notițele. De în cele din urmă vreau să mă refer la reprezentantul uh, președinției daneze care a vorbit despre scena din New York, că nu este cea mai bună în momentul de față pentru negocieri, pentru că se amestecă și alte elemente pe scena negocierilor și nivelul politic ar trebui să ia poziție acum și cred că Consiliul de săptămâna următoare este ocazia pentru ca Uniunea Europeană să arate că ia în serios conferința Rio plus 20. Așteptați uh, ca la sfârșitul Consiliului de vineri să existe niște concluzii ferme și, de asemenea, pentru Consiliul de Mediu de săptămâna viitoare, care sunt estimările dumneavoastră, uh, care e prognoza dumneavoastră și Vreau să știu dacă și cum șefii de state și de guverne sunt implicați în acest proces. Mulțumesc, urmează Karl-Heinz Florence și apoi Jolainen. Karl-Heinz Florence. Da, în primul rând vreau să-i mulțumesc uh, domnului Gerbrandi pentru că a înaintat această întrebare. E clar că era necesară. Acest uh, document, în uh, versiunea sa 0, nu este așa grozav E foarte bine că uh, Comisia dorește să uh, acționeze și să îmbunătățească documentul, asta e și treaba ei. Um, am auzit uh, expunerea Comisiei și a Consiliului, ați vorbit despre activități foarte interesante, dar în acest document nu prea văd argumente serioase, instrumente, niște lucruri concrete Cred că suntem, din păcate, foarte departe de uh, succesul pe care ni-l dorim. Nu reușesc nici să recunosc o strategie concretă prin care să colaborăm, așa cum a spus domnul Gerbrandi, cu statele din G77. Există o poziția domnului Potocnic și a domnului să mă întreb, e vorba de poziția comisiei? Sau e vorba doar de poziția celor doi comisari, Potocnic și Pibax? Aș dori să știu acest lucru și, de asemenea, v-aș fi recunoscător, aș fi recunoscător dacă cooperarea dintre instituții um, s-ar putea dezvolta și îmbunătăți uh, după exemplul conferinței de la Durban, pentru că așa, împreună, am putea să facem o contribuție importantă. Mulțumesc. Are acum cuvântul Jolainen și apoi Judith Merkis. Jo, te rog. Da, mulțumesc. Într-adevăr, e foarte bine uh, că și Comisia și Consiliul se angajează pentru acest summit al Pământului, pentru că uh, Întrebare care e rolul Uniunii Europene? Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol de lider. Acest lucru e clar. Pentru că în dezbaterile privind durabilitatea, noi uh, deja ne ocupăm de aceste subiecte de ani și de decenii chiar și putem să aducem o contribuție foarte importantă. Deci sper în primul rând ca politica europeană să vorbească cu o singură voce. Deci Consiliul și Comisia Uh, trebuie să aibă un proiect comun și, în al doilea rând, diplomația noastră trebuie să fie suficient de puternică pentru a crea alianțe, pentru a construi alianțe, pentru că, într-adevăr, există și uh, forțe care se opun. Uh, se vorbește despre faptul că um, se um, reactivează forțele protecționiste, Um, sunt unii care spun că uh, economia verde este un truc pe care pot să-l folosească cei din uh, Nord. Uh, deci sunt tot felul de voci sceptice. Uh, și eu cred că e important să numim niște obiective concrete. Dacă rămânem vagi, atunci și succesul va fi tot vag. De aceea e foarte important să stabilim obiective concrete ale durabilității, să se stabilească acestea la Rio Plus. Um, avem, de exemplu, uh, obiectivul de plus 2 grade în domeniul climatic. Există și alte sectoare uh, asemănătoare în conferința de la Rio, care au nevoie de fixarea unor obiective. Am uh, discutat despre instrumentul legislativ privind uh, contabilitatea în domeniul mediului. Acest uh, instrument ar fi necesar la nivel global. Există șanse ca la Rio să se colecteze niște date cu privire la capacitatea ecosistemelor, cu privire la pragurile de rezistență ale ecosistemelor și aș mai dori să întreb încă ceva, pentru că a fost menționată implicarea tuturor actorilor, tuturor părților interesate, inclusiv uh, nivelul uh, regiunilor și uh, localităților. Și uh, avem uh, agenda care implică regiunile și uh, localitățile. Uh, există o agendă de durabilitate la nivelul regiunilor și orașelor, o platformă pe care o susținem din toată inima. Acum urmează Judith Merkis și apoi Vittorio Prodi. Judith Merkis. Mulțumesc. Uh, mulțumesc colegului nostru, domnului Gerbrandi, pentru această întrebare și mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru răspunsuri. Citind informațiile privind conferința Rio Plus 20, văd că lucrurile sunt foarte vagi. Am putea, ar putea să fie posibil, cam astea sunt formulările și mă îngrijorează acest lucru. Mă îngrijorează foarte mult. Pentru că mai sunt trei luni și jumătate până la această dată. Uh, data uh, importantă a fost deja amânată o dată atunci când nu s-au putut stabili obiective. Și dacă acum, cu trei luni și jumătate înainte de uh, data conferinței, lucrurile sunt atât de vagi, oare vom avea într-adevăr, vom obține rezultate la conferință? Vreau să am răspunsul dumneavoastră, pentru că documentul este foarte bun și rezultatul ar fi minunat dacă am chiar face ce scrie aici și nu doar uh, am formula că am putea să aducem o contribuție și am putea să promovăm uh, Uh, măsurile și așa mai departe. Noi tocmai că lucrăm la mai multe um, astfel de măsuri în Uniunea Europeană. De ce să nu încercăm să obținem acordul global pe aceste chestiuni? Nu doar comisarii Potocnic și uh, Pivac s-au vorbit despre acest lucru, ci și doamna Hedegaard la Comisia ITRE a spus anul trecut că se va pune accentul pe uh, o energie durabilă pentru toată lumea. Cred că este o inițiativă minunată. Uh, dar dacă ne diluăm prea mult mesajul, uh, uh, împrăștindu-ne în multe subiecte, nu vom ajunge la niciun rezultat. Deci, primul lucru este să prioritizăm, pentru că avem foarte multe priorități în momentul de față. Oare n-ar fi bine să încercăm să obținem toate etichetele pe care le avem în lume, toate etichetele um, ecologice, de exemplu, au un impact foarte important. Dacă toată lumea ar putea să vadă care sunt sursele, care, sunt, care e impactul, care sunt costurile de mediu, care este atitudinea corporatistă în spatele, din spatele fiecărui produs, cred că acest lucru ar putea să aducă foarte mult. Deci, dacă am putea să avem, în urma conferinței de la Rio, o etichetare uh, Um, printr-un sistem de, de puncte de stele, un sistem care să indice impactul ecologic al fiecărui produs, atunci cred că am uh, deja uh, putem, vom putea spune că am realizat foarte mult. Pentru că e vorba de surse, de sursele um, materiilor prime și e vorba de comportamentul corporațiilor. Și nu în ultimul rând, cred că Rio ar trebui să fie un summit la care să se facă legăturile necesare. Avem sistemul COP, conferința părților, pentru chestiunile macro, între țări, între continente și cred că la Rio ar trebui să fie un summit al, pentru cetățeni. Cum putem să-i ajutăm pe, pe cetățeni? Cum putem să ducem o contribuție concretă la viața cuiva, de exemplu, din Africa? Eh, cum putem să oferim energie unor comunități sărace din Africa, dacă putem să facem propuneri la nivel micro care să atingă viețile oamenilor, atunci cred că um, aceasta ar fi o acesta ar fi un mare succes pentru această conferință. Mulțumesc, doamna Merkis. Urmează acum Vittorio Prodi și apoi Peter Lize. Vittorio Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că Rio plus 20 este o ocazie pe care n-ar trebui să o ratăm. Pentru că Rio din anul 1992 a fost uh, o, uh, un eveniment semnificativ prin progresele care s-au făcut în mentalitate. Um, s-a pus accentul mai mult pe biodiversitate, pe ideea durabilității. Uh, Cred că trebuie să fim curajoși acum, mai ales acum, pentru că avem nevoie de niște concepte și trebuie să luăm niște decizii de bază, niște decizii fundamentale. Acum, dacă vorbim despre aceste decizii, cred că trebuie să fim foarte um, clari și să spunem ce, în care este miza. Pe lângă PIB, în termen general, trebuie să înțelegem care sunt elementele implicate. Ce efecte au aceste decizii dincolo de PIB? Trebuie să ne repoziționăm civilizația, omenirea, trebuie să se repoziționeze în jurul noilor concepte. Există câteva principii de bază, și anume, persoana trebuie să fie la centrul, în centrul uh, deciziilor și uh, binele public sunt două concepte de bază. Trebuie să subliniem, de asemenea, calitatea, care, calitatea vieții, care este foarte importantă. Până acum am analizat lucrurile mai ales din punctul de vedere al apei, de exemplu. Toată lumea să aibă acces la bunul public care este apa. Dar această problemă este dificil de rezolvat. Avem probleme și cu energia și cu toate celelalte resurse naturale. nu avem niște indicatori externi. Trebuie să analizăm sistemul din interior și să vedem cum putem să oferim acces tuturor cetățenilor la aceste bunuri publice. Trebuie să evităm Uh, risipa uh, tuturor resurselor naturale. Pentru că dacă vom risipi în continuare uh, resursele și dacă de ele vor profita doar o parte dintre oameni, acest lucru nu va duce la pace în lume. Cred că este foarte important să ne gândim la coeziune în societatea noastră și cred că ar trebui să ne dăm seama că suntem capabili să ajungem la acorduri la nivel global. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei și Consiliului pentru toate eforturile depuse și uh, îmi anunță disponibilitatea de a merge ca delegat la uh, summitul Rio plus 20 sau să particip la um, discuțiile care să definească astfel de concepte ca cele la care m-am referit. În orice caz, trebuie să fim foarte curajoși în propunerile pe care le facem, pentru că numai astfel vom putea să facem munca necesară pentru un sistem care să fie mai bun de la comunitățile locale până la nivel internațional. Urmează Peter Lise acum și apoi va urma Carl Schlüter. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Consiliului și Comisiei. Uh, am și eu două observații concrete. În primul rând, se pune întrebarea dacă ar trebui să existe o uh, agenție pentru mediu la ONU. Am avut ocazia să discut cu domnul Steinhardt uh, acum câteva luni și mi-a dat un argument imbatabil, și anume, noi ne ocupăm de sănătate și de mediu în această comisie, deci de ambele împreună. Lucrăm, colaborăm împreună cu OMS. Sigur că există probleme la OMS, nu totul e perfect, dar nu am vrea să. Uh, sigur că nu am vrea ca OMS-ul să nu mai existe atunci când sunt probleme, ci să îmbunătățim, să colectăm problemele. Și uh, e vorba de o organizație în care se întâlnesc miniștrii pentru sănătate și iau decizii pentru întreaga lume. Um, lucrurile pot fi corectate, dar nimeni nu s-ar gândi că nu avem nevoie de această organizație. Ei bine, în, uh, la nivelul mediului nu există o astfel de organizație. Miniștrii mediului nu se întâlnesc la acest nivel pentru a lua decizii la nivel global. Și cred că mediul merită o astfel de organizație. Argumentele pentru Argumentele împotrivă spun că oricum ONU și agențiile sale nu funcționează foarte bine. Bun, dar asta, aceste argumente nu mi se par suficient de serioase pentru a uh, anula ideea unei organizații a mediului. Cred că ar trebui să uh, susținem cu energie această uh, idee. Și în al doilea rând, uh, am ascultat cu mare interes uh, și am și citit că țări ca Guatemala, de exemplu, se angajează pentru, um, pentru dezvoltarea durabilă. Cunosc această țară foarte bine, pentru că am lucrat acolo mai mulți ani ca medic și am văzut și în această țară o discrepanță pe care o văd și în alte țări. Între timp, foarte, în ultima vreme, foarte mult și-au dat seama de necesitatea dezvoltării durabile. Dar uh, Problema e că miniștrii nu vorbesc acolo unii cu alții, chiar mai rău decât în uh, Uniunea Europeană. Săptămâna trecută a avut loc o întâlnire uh, SUA, um, multe alte țări la care a participat și Guatemala și uh, Guatemala a fost certată, mustrată pentru problemele sale, pentru emisiile de carbon și așa mai departe. Problema este că um, la nivel uh, global, uh, discuțiile la nivel de miniștri, la nivel de politicieni, uh, nu sunt suficient de bine orientate către durabilitate. Și vreau să vă rog să, uh, la conferință, summitul, la summit Rio Plus 20, să uh, discutați cu autoritățile din Guatemala și să le cereți să nu le mai dea atâta atenție celor din Ministrul Transporturilor care nu fac decât să strice imaginea țării. Mulțumesc, urmează acum Cașută și apoi Miroslav Uțchi. Well, you mentioned the word. Mulțumesc că ați vorbit despre economia verde. Uh, un termen pe care îl ascultăm adesea, dar care înseamnă lucruri diferite. Sper că atunci când vorbiți despre economie verde, nu înseamnă creștere economică cu ajutorul tehnologiilor ecologice, cu um, aceleași uh, bule, uh, cu aceleași probleme, iar singura diferență este că suntem mai ecologici din punct de vedere tehnologic, fiindcă Așa nu vom reuși să facem față provocărilor cu care ne confruntăm. Adevărata economie verde se, nu numai că este durabilă din punct de vedere ecologic, dar și din punct de vedere mondial și al solidarității. O economie în care țările mai sărace ale lumii au parte de, un, de o cotă importantă a resurselor uh, planetei Cred că soluția adevărată este generarea nu este generarea de locuri de muncă cu acces ușor la uh, capital uh, care creează bule ce se sparg și uh, duc la prăbușire economică, avem nevoie să accesăm o parte mai importantă a resurselor. Ce înseamnă economie verde, sper că nu înseamnă creștere ecologică verde, fiindcă nu așa răspundem provocărilor. Aș vrea să definiți economia verde, care pentru mine are o dimensiune foarte uh, clară socială. Miroslav Uțchi are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la ceea ce a spus antevorbitorul meu. În momentul în care vorbim despre economia verde în Europa, lucrurile par uh, destul de clare. Avem uh, o anumită idee despre ce înseamnă acest concept, iar uh, noi, în Europa, Parlamentul European ar trebui să poată să definească foarte clar acest concept. În ceea ce, privește, în ceea ce privește uh, e foarte greu, mă scuzați, să le explicăm uh, țărilor mai sărace că economia verde nu este pur și simplu o șmecherie din partea celor mai uh, bogate pentru a bloca dezvoltarea acestor țări. Nu este deloc ușor, deci aș dori să mi se explice mai clar ce înseamnă acest lucru. Aș dori să mulțumesc autorului acestei întrebări, acestor întrebări care ne permit să demarăm această discuție chiar dacă am unele obiecții la, uh, formul, la o, o anumită formulare la cuvântul secure a obține. Cred că nu se, nu se poate ca uh, Comisia, Consiliul nu pot obține ceva la nivel uh, mondial, pot să năzuiască, să obțină ceva, dar dacă îi întreb cum vor să obțină o, un anumit rezultat uh, la ONU. Avem nevoie, nu cred că mi se va putea răspunde, avem nevoie de cooperare, nu putem să obținem ceva singuri. Chestiunile care vor fi discutate la um, Rio plus 20 ar trebui să fie mai precise, locale, mai aproape de cetățeni de viața lor de zi cu zi și sunt de acord. Adesea repetăm aceste obiective lăudabile, propovădind despre creșterea verde ecologică, dar dacă nu dăm idei și exemple concrete, ne pierdem credibilitatea. despre gestionarea deșeurilor aș vrea să vă vorbesc, despre reciclarea deșeurilor, care poate fi foarte ușor uh, explicată, despre poluarea apei și modul în care poate fi combătută. Cred că putem să aducem, să oferim țărilor în curs de dezvoltare soluții viabile Sunt uh, sigur că vizitând țări uh, frumoase la tropice v-a șocat faptul că uh, centrele, că, um, centrele de depozitare a gunoiului, gropile de gunoi, acolo gunoiele sunt incinerate. Trebuie să îmbunătățim situația în aceste țări sărace, să creăm locuri de muncă, să le ajutăm să se dezvolte economic. Cred că aceste obiective se vor bucura de sprijin în toată lumea, fiindcă în Malaezia, în alte țări și acolo populația s-ar bucura să se discute despre combaterea poluării apei și așa mai departe. Acestea sunt obiective foarte clare, precise, care pot fi atinse cu ușurință și care pot fi aplicate mult mai uh, bine decât uh, alte obiective mărețe, cum ar fi eradicarea uh, sărăciei. Dacă, pentru că Uniunea Europeană nu poate să nu poate eradica sărăcia în toată lumea. Mulțumesc, domnule Uțchi. Doamna Belie are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. pot să fiu succintă, fiindcă s-au spus foarte mult lucruri pe care doream să le exprim și eu. Mă alătur îngrijorărilor exprimate în ceea ce privește lipsa de precizie la nivelul obiectivelor și angajamentelor, iar uh, răspunsurile Comisiei și Consiliului nu ne lămuresc foarte tare în ceea ce privește ce am putea obține de la Rio plus 20 la ora actuală am dori ca în poziția Consiliului și Comisiei și modul în care se o reprezintă la nivel e, internațional, aș dori să adresez două întrebări care sunt garanțiile în ceea ce privește o definiție a economiei verde, a dezvoltării verzi, care, definiție care să integreze dimensiunea solidarității și a durabilității cum stau lucrurile în uh, aceste discuții. După părerea mea, acest element este foarte important, iar Parlamentul European, uh, prin rezoluția sa, a pus accentul pe nevoia de a avea o definiție clară și de a avea garanții uh, care putea fi reluate la Rio în iunie 2012. N-am înțeles uh, din propunerea, din uh, prezentarea Comisiei și Consiliului cum stăteau lucrurile în ceea ce privește crearea unei organizații mondiale a mediului, organizație independentă, uh, cum stau lucrurile în ceea ce privește statutul, bugetul, competențele acestei organizații. Aș dori câteva explicații lămuritoare cu privire la aceste lucruri. Vă mulțumesc. Belgii, um, Vă mulțumim, doamnă Belie. Am încheiat lista vorbitorilor. Cred că a fost uh, necesar și util uh, să putem să adresăm aceste întrebări și pentru a înțelege mai bine ce înțelegem, de fapt, ce se înțelege prin creștere ecologică. Când ajungem la această conferință internațională, Oare ar trebui cumva să ne schimbăm uh, formularea astfel încât să fim mai bine înțelegi, înțeleși de interlocutorii noștri? Și, bun, poate că ar trebui să ne oferim, să ne um, referim la chestiuni uh, concrete. De exemplu, uh, aviația și uh, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii. Uh, cum a spus și domnul Lize, în anumite state nu știe Ministerul Mediului ce face Ministerul Transporturilor și invers. Um, instituțiile sunt foarte importante. Vreau să întreb în ce măsură este implicat Serviciul de Acțiune Externă? Pentru că este o instituție creată după Tratatul de la Lisabona care ar putea, de asemenea, să se implice în politica de mediu la nivel uh, internațional și să se ocupe de această politică și între conferințele la nivel uh, global. Diplomația climatică um, este uh, foarte importantă și vreau să știu care sunt evoluțiile în Serviciul de Acțiune Externă și um, sigur, întrebarea care se pune este cine plătește toate aceste cheltuieli. Uh, pentru că bietele state membre vor să scape cât mai mult de cheltuieli și nu știu cum or să mai plătească toate pachetele de salvare a altor uh, țări. Uh, așadar, întrebarea este ce uh, considerați din partea Comisiei și din partea Consiliului, care considerați că ar trebui să fie finanțarea, sursa de finanțare? Până acum am avut buna tradiție de a fi, de a fi implicați în totalitate. Delegația Parlamentului European trebuie să fie implicat în întregul uh, proces și uh, asta pentru că, în urma conferinței, uh, comisiile Parlamentului European trebuie să elaboreze legislația necesară. De aceea vă rog să fim implicați și acum um, de la bun început să ne um, trimiteți tot timpul documente informative, așa cum s-a întâmplat și în cazul conferinței părților. Um, este foarte importantă această implicare pentru că astfel vom putea să uh, ne aducem și noi contribuția, să um, facem lobby, să încercăm să discutăm cu interlocutori la Rio și să încercăm să reprezentăm Uniunea Europeană Uh, nu cu trei voci diferite, ci cu o singură voce. Uh, și experiența mea este că uh, parlamentarii uneori, discutând de la om la om cu interlocutorii lor, pot să transmită mai bine anumite mesaje decât în discuțiile oficiale la nivel de comisie, consiliu sau guverne. De aceea vă rog să continuăm buna cooperare de până acum. Sigur, rugămintea se adresează președinției um, actuale, pentru că numai dacă suntem cu toții implicați vom putea avea succes. Vreau să dau cuvântul în încheiere încă o dată Comisiei și apoi Consiliului. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc pentru contribuții care confirmă Comisiei faptul că îngrijorările Parlamentului cu privire la rezultate se, sunt foarte asemănătoare cu cele ale Comisiei. Cu toții ne dorim rezultate concrete, practice. Acesta este un mesajul foarte, foarte clar. Dacă îmi permiteți, o să răspund uh, întrebărilor adresate. Prima întrebare se referea la modul în care negociem dacă Comisia și Consiliul și Serviciul European de Acțiune Externă interacționează în timpul negocierilor. Negocierea se desfășoară excelent. Cooperăm îndeaproape cu președinția, bineînțeles, prin canalele formale, oficiale, mă scuzați, dar nu numai, și împreună am instituit o echipă de negociere care este alcătuită din reprezentanța ai Comisiei de la uh, delegația de la New York, uh, Serviciul de Acțiune Externă și de la președinție. Deci uh, este vorba de un efort comun, de echipă și așa trebuie să stea lucrurile, fiindcă nu ne putem permite să pierdem prea mult timp cu discuții interne. Și, bineînțeles, am luat notă de dorința delegației Parlamentului European de a fi informat uh, tot timpul. Uh, elaborăm note informative la ora actuală și alte documente similare pe care, bineînțeles, vi le vom trimite și dumneavoastră membrilor Parlamentului European. În ceea ce privește celelalte întrebări adresate, e vorba de cele care se referă uh, la țările în curs de dezvoltare, și uh, G77, dacă uh, conferința de la Durban și G77 pot fi folositoare. Uh, da, G77 nu dorește ca grupul său să fie divergent, dar din păcate așa stau lucrurile și mai ales țările africane care sunt foarte apropiată de poziția noastră. Cei 62 de membri ai Uniunii Africane au adoptat poziția comună față de Rio, care este practică și concretă. Dar nu numai țările africane. Situația este nuanțată și în cadrul grupului celor 77. Problema este că la negocieri au un numitor comun, eh, cel puțin asupra căruia au, cu, au căzut la un acord mai înainte, care este mai conservator, diferit de perspectiva Uniunii Europene. Colegul din eh, Danemarca s-a referit la... a vorbit despre New York și despre faptul că diplomații nu ar trebui să fie singurii care negociază. Aici este vorba despre nevoia de a, a avea un spirit de conducere politică, fiindcă funcționarii, diplomații nu sunt în măsură de a obține rezultate substanțiale. Iată de ce liderii politici, inclusiv Parlamentul European, de aici înainte vor fi necesari și vor juca un, vor juca un rol crucial. Astăzi dimineață, Comisia Europeană, întreaga Comisie Europeană, nu doar Pibalks și Potocnic, au discutat despre conferința de la Rio pe uh, baza unor informații la care v-ați referit și dumneavoastră au vorbit despre dimensiunea politică și modul în care trebuie să se accelereze impactul și uh, obiectivele acestor negocieri. Iar aceste elemente sunt foarte importante în dezbatere, au fost foarte bine gândite pentru a-și aduce contribuția la siguranța alimentară și la combaterea și eradicarea sărăciei. Dacă se subminează baza de resurse naturale, atunci eh, cei mai săraci vor avea de suferit cel mai mult, mai ales în curs de dezvoltare. Deci se vorba despre agenda de eradicare a sărăciei precum și uh, cea referitoare la securitatea alimentară, care trebuie să reprezintă o prioritate la Rio. A, în ceea ce privește versiunea 0, sunt de acord cu cei care spun că nu este foarte concretă, dar este o încercare din partea organismelor ONU de a aduce la oaltă 6.000 de pagini de um, documente înaintate și se uh, încearcă să se să se dea coerența acestora de, lucruri de care se ocupă, se va, se va ocupa în săptămânile viitoare. Există chestiuni concrete care au fost ridicate, cum ar fi nevoia de a înregistra progres în ceea ce privește măsurarea progresului, nu putem avea realizări nemăsurabile. Aceste aspecte sunt dezbătute intens. Și unele sunt mai aproape de finalizare în negocieri, dar a venit vremea acum să dăm idei concrete și, bineînțeles, vom uh, face acest lucru la negocieri. Apoi, definiția economiei verzi. Am înțeles deja că trebuie să vorbim despre o economie mai verde și mai bazată pe incluziune, pentru a ne asigura că aspectul social nu este dat uitării. Iar noi europenii suntem cei mai în măsură, prin politicile noastre, să facem acest lucru, fiindcă dacă ne uităm la restul lumii, ne dăm seama că noi avem experiență în acest domeniu, în eh, includerea, integrarea dimensiunii sociale în politicile noastre economice. Dar, într-adevăr, Trebuie ca definiția să fie foarte clară, fiindcă astfel ne adaptăm uh, dezvoltarea economică la realitate, la limitele realității și la nevoile sociale. Bineînțeles, asta înseamnă economia verde. Și încă un aspect, dacă îmi permiteți. Care este strategia de finanțare? cum, cum abordăm chestiunea mijlocelor de punere în aplicare, care nu poate fi evitată, care a fost deja ridicată în cadrul negocierilor la nivelul responsabilității comune și diferențiate. Mesajul nostru la nivel oficial și neoficial a fost tot timpul foarte clar și anume că eh, nu se dorește condiționale suplimentare, dar dar încercăm să vedem cum putem canaliza mai bine resursele. Și avem această dezbatere cu privire la noile perspective financiare, la asistența oficială pentru dezvoltare și modul în care se pun, poate pune accentul mai mult pe țările în curs de dezvoltare, dar nu va fi suficient. Acesta este mesajul transmis. Deci nu va uh, funcționa, nu vor funcționa lucrurile dacă ne închipuim că uh, se poate ca factura să fie plătită de altcineva, nu se poate așa ceva. Este vorba de interese economice, de mediu și sociale de a înainta în această direcție, iar acolo unde e nevoie de ajutor pentru um, consolidarea de capacități, pentru oferirea de consiliere, trebuie să se poată furniza acest lucru. Dar acesta este principala strategie și motivul pentru care încercăm din răsputeri să obținem finanțare internațională care sunt uh, reticente oarecum. Deci există la nivel neoficial ideea că avem o bază de resurse acum, iar Uniunea Europeană și-a reconfirmat obiectivele de asistență oficială pentru dezvoltare. Acesta a fost eh, întotdeauna mesajul nostru, nu vom da înapoi, dar uh, nu așa vom reuși să soluționăm problema tranziției. Iată de ce trebuie să mobilizăm resurse publice și private pentru investiții în această perioadă de tranziție. O să mă opresc aici și o să mai las și colegilor um, alte aspecte de discutat. Vă mulțumim. Domnule, și acum vreau să dau cuvântul încă o dată Consiliului, domnului Aaron Hansen. Vă rog.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 Vielen Dank, Aron. Și noi vă mulțumim, domnule Hansen. Vreau să dau cuvântul încă o dată autorului, domnului Gerbrandi, vă rog. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc încă o dată Comisiei și Consiliului pentru răspunsurile la întrebările noastre. Avem, într-adevăr, o agendă comună dar uh, resimt o oarecare lipsă de, de ambiție, n-aș spune, pentru că ambiții aveți mereu în cadrul negocierilor dumneavoastră, sunteți, um, puteți judeca mai bine posibilitățile care pot apărea, dar vorbiți și despre nevoia de um, leadership politic care trebuie să se manifeste în acest moment. Cred că acest lucru este esențial și Asta înseamnă leadership al Uniunii Europene, dar și leadership la nivelul șefilor de stat și de guvern. De asemenea, înseamnă și angajament, uh, angajamente asumate de șefii de state și aștept cu interes uh, concluziile Consiliului European uh, următor, de vinerea viitoare, dar nu prea sunt optimist în legătură cu acestea. Dacă mi-aduc aminte bine, de modul în care Consiliul a concluzionat în chestiuni cum ar fi biodiversitatea și uh, eficiența resurselor. Nu erau concluziile de care aveam nevoie. Dacă vrem un summit de succes uh, uh, la Rio, ar trebui să nu subestimăm ocazia pe care o avem pe 20 iunie și nevoia de a ajunge la un acord internațional foarte puternic în cadrul acelui summit primul lucru pe care am vrut să spun a fost acesta, iar al doilea este că Ascultând remarcile făcute referitoare la um, evoluția negocierilor, cred că țara gaz de Brazilia, ar putea să joace un rol esențial și întrebarea mea ar fi, m-a adresat dumneavoastră, dacă putem noi, ca și Parlament, uh, face ceva pentru a influența poziția Braziliei și Ehm, la nivel mai general, știți că și noi avem rețele ale membrilor uh, uh, Parlamentului care ar putea, poate, să dorească să facă presiune asupra mm, guvernelor. Acesta era Următorul meu punct și încă unul este acela că am încredere deplină în echipa de negociere pe care o aveți în acest moment, uh, cele două instituții, Comisie și uh, Consiliu. Mă bucur foarte mult că președinția daneză se ocupă de acest lucru, dar devine, lucrurile se îngreunează atunci când ajungem mai sus, la nivelul următor, la uh, leadership politic, pentru că acolo uh, um, orgorile sunt mai mari. Uh, și atunci cum putem să ne asigurăm că avem uh, o, o echipă de negociere puternică și coerentă și la nivel de stat, de state, de șef de state și de guvern? Aș încheia prin a vă ura mult noroc și chiar și mai multă uh, ambiție în cadrul negocierilor și, în final, poate putem să solicităm niște informări um, uh, actualizate pe, mă, pe măsură ce evoluează negocierile. Mulțumesc foarte mult! Colega Brandi. Vă mulțumim, domnule Gerbrandi. Mă bucur foarte mult că am avut această dezbatere foarte utilă pentru că peste trei luni și jumătate are loc conferința și impresia mea este că mai avem multe de făcut și, într-adevăr, e nevoie de un semnal foarte puternic la acest summit. Pentru că e vorba de o uh, problemă a secolului. Se vor decide lucruri foarte importante referitoare la uh, uh, aspectele climatice care toate se leagă între ele și dacă Europa dorește într-adevăr să uh, aibă poziția de lider, atunci în aceste trei luni și jumătate toate instituțiile trebuie să facă și mai multe eforturi pentru ca la Rio, în iunie, să aibă loc într-adevăr o conferință de succes pentru că am avut suficiente altfel de conferințe în ultimii ani Mă refer aici și la conferințele părților, COP, și pot să vă spun că atunci când sunt uh, la mine în uh, circumscripție și vorbesc despre conferințe, uh, cu cât sunt mai multe, cu atât văd că oamenii își pierd încrederea că Europa poate într-adevăr să aibă o voce la nivel global în acest sens și că se, va, se vor lua niște decizii, niște angajamente la nivel global. De aceea, în următoarele trei luni și jumătate trebuie să muncim din greu cu toții și să ne uh, ținem la curent unii pe alții, uh, să vedem ce strategii putem să utilizăm pentru a susține um, toate eforturile, astfel încât această conferință să fie un succes. Pentru că uh, nu mai putem să ne permitem prea multe conferințe care să nu aibă succes. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a fi aici a discuta cu noi. A fost o discuție uh, foarte productivă și aștept uh, cu nerăbdare conferința de la Rio. Mulțumesc încă o dată. Trecem acum la punctul următor, punctul 13, întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată de doamna Belie. Trebuie să vă spun că există aici și o echipă de filmare și de-al treilea canal francez. E, vă spun doar spre informare tuturor. Pentru că uh, în acest, acest subiect este unul foarte controversat și dau cuvântul întâi doamnei Sandrine, Sandrine Bellier. Si, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, încerca să fiu cât uh, mai succintă și mai clară, chiar didactică, dacă se poate spune așa. Aș fi dorit ca mm, Comisia pentru Mediu să fie sesizată, la fel ca și alte comisii parlamentare, cum ar fi cea pentru dezvoltare sau Comisia INTA, să fie sesizat astfel încât să dăm un uh, aviz referitor la uh, consecințele mm, tratatului ACCC împotriva uh, contrafacerii în domeniul agricol și al biodiversității. ACCC este subiectul de actualitate la nivel uh, european uh, de câteva săptămâni și chiar săptămâna aceasta în cadrul Parlamentului nostru vorbim uh, mult despre acesta în ceea ce privește implicațiile sale referitoare la utilizarea internetului, apoi potențiala sa incompatibilitate cu um, respectarea drepturilor fundamentale consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale Europene dar se pare de asemenea că uh, din redactarea textului a reieșit uh, textul dincolo de reglementarea contrafacerii uh, a bunurilor naturale și a activității de pe internet prin sancționarea pirateriei ar um, implica de asemenea reglementarea internațională a unor produse care ar putea să facă obiectul unor brevete. Iar în acest cadru um, uh, se încadrează se regăsește acum întrebarea mea. Este vorba de uh, reglementări uh, internaționale care protejează ceea ce poate fi brevetat și aici uh, sunt incluse o serie de medicamente, dar în sens mai larg ar putea să implice și semințele, anumite uh, produse uh, alimentare, vegetale sau animale care în acest moment la nivel de Uniune sunt brevetate și avem în acest moment sute de cereri de brevete uh, sunt depuse la oficiu pentru mm, brevete și uh, în acest moment există mai multe mii de plante și de semințe care sunt brevetate la uh, nivelul Uniunii. Acest, majoritatea dintre acestea sunt uh, solicitate, nu să vă mirați deloc, de către două multinaționale. Nous avons posé la question à des jeunes. Monsanto și Sergenta și nu cumva există aici o... Mă întreb ce s a întâmplat dacă ar apărea o, un conflict între o, o sămânță, o, un produs vegetal care ar fi um, în același timp acoperit de un uh, brevet, dar și um, de un principiu prote protector pentru uh, semințe și pentru produsele vegetale în general, mai ales dacă e vorba de o, un produs vegetal acoperit atât de un brevet cât și de un cov, atunci juriștii uh, practic uh, ne-au spus că brevetul ar fi cel care avea uh, cel care prima asupra sistemului de protecție uh, pentru certificatele uh, de obținere vegetală. Și poate că nu vă dați seama de uh, consecințele importante care determină folosirea pământului, accesul la resurse agricole și securitatea alimentară și apoi afectează o serie de agricultori um, asupra cărora impun o serie de constrângeri atât legale cât și financiare um, și aici mă refer la sistemul de uh, brevete pentru um, semințe și plante vegetale care împiedică activitatea agricultorilor um, artizanali și acest lucru uh, nu înseamnă așadar că acest um, acord ACCC nu ar afecta situația noastră agricolă. Aș vrea să reformulez uh, întrebarea adresată Comisiei. Care sunt așadar măsurile și garanțiile luate pentru a asigura în viitor protecția așa cum este asigurată prin uh, COV, ce măsuri de protecție um, pot fi luate pentru biodiversitatea agriculturii noastre la nivelul Uniunii Europene și care sunt perspectivele în contextul acestor măsuri prevăzute de um, tratatul ACCC pentru uh, prevedeți pentru um, fermieri și pentru securitatea alimentară. Vă mulțumim, doamnă Belie. Doresc să dau acum cuvântul Comisiei de la DG Trade, domnul Dan Vă rog. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a susținut întotdeauna poziția conform căreia acordul ce ar trebui să se um, aplice tuturor drepturilor de, de proprietate intelectuală, că e vorba de brefete, de indicații geografice, de modele și um, proiecte și ACCC este un acord al cărui obiectiv este lupta împotriva contrafacerii și piratajului, fie că e vorba de lumea reală, fie de lumea digitală. Cât despre uh, schimbul, în ceea ce privește schimburile noastre comerciale cu țările terțe. Faptul că acest acord ACCC acopere toate drepturile de proprietate intelectuală este compatibil și de fapt a fost deja definit în Europa, în cadrul uh, legislativ european prin directiva 2004, uh, care se referă la drepturile de proprietate intelectuală. și poziția noastră a fost aceeași dintotdeauna și pentru a confirma, noi facem apel uh, Uh, în care răspunde la întrebarea 147 în 2010, care răspunde la aceeași uh, problematică. ACCC prevede niște uh, excepții totuși pentru anumite drepturi. Astfel, ex, brevetele sunt excluse din secțiunea penală și cea vamală a acordului, iar um, aplicarea um, acordului este de asemenea convențională în partea de măsuri civile. ACCC nu este un tratat al cărui obiectiv este acela de a defini uh, noțiunea de proprietate intelectuală. Acta nu dă nicio definiție a noțiunii de brevet și nu are ca obiect redefinirea drepturilor de proprietate intelectuală. Aceasta este o dezbatere diferită și este perfect legitim să se apără uh, organismele vii uh, printr-o dezbatere, dar nu are legătură cu acest acord ATCC. Acesta este un tratat care determină reguli de procedură judiciară sau uh, administrativă, judiciară în ceea ce vorba de procedurile uh, civile și penale și administrative în ceea ce privește procedurile vamale. Uh, și de asemenea este un uh, tratat care facilitează accesul la justiție, dar nu are ca obiect definirea a ceea ce este ilegal și ceea ce nu este ilegal. Um, de fapt, legislația părților trebuie să definească aceste um, definiții. Dar acest lucru nu înseamnă că definițiile respective nu pot evolua și Comisia nu uh, consideră că ACGC prevede niște măsuri de aplicare uh, disimulate în ceea ce, ce ar privi uh, domeniul semințelor. Așa cum a spus deja Comisia, acest acord nu prevede decât măsuri de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală care există deja în corpul legislativ uh, european din 2004 încă. Într-adevăr, directiva 2004 deja citată uh, referitoare la respectarea drepturilor uh, de proprietate intelectuală este documentul legislativ care uh, transpune în dreptul european capitolul referitor la măsurile civile al uh, ACDC sau ACTA. Aceasta fiind singura secțiune a acordului care ar putea să includă niște probleme. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh. Vielen Dank erstmal an die Kommission. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Mulțumesc uh, Comisiei. Uh, nu am dorință de intervenții anunțate de colegi. Așadar, doamna Belie, dacă doriți încă o dată să trageți concluziile. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, dacă ar fi să concluzionez cumva preocupările și întrebările pe care mi le pun de mai multe luni și mai mulți ani, mai ales în ceea ce privește viitorul biodiversității biologice, mai ales în domeniul agricol, în ceea ce privește adoptarea acestui tratat, ACTA sau ACCG, e bine, aceste uh, întrebări rămân încă deschise, răspunsurile comisiei nu au fost suficiente. Înțeleg că um, acta nu se va aplica decât în mod civil uh, um, în ceea ce privește chestiunea brevetului, dar ce înseamnă asta la, în aspecte civile? Dacă avem, de exemplu, o recoldă biologică sau um, cultivată în mod convențional, care în mod accidental este contaminată, de exemplu, de un, un organism uh, modificat genetic, care, ține, care este acoperit de un brevet. Ce înseamnă aplicarea civilă a tratatului ACCC? E vorba de uh, lupta împotriva contrafacerii, din nefericire în cazul acesta este involuntară. E bine, atunci posibilitatea, dacă se poate, de a cere um, firme care a depus brevetul pentru um, um, um, organism modificat genetic, atunci să se ceară daune pentru în, întreaga uh, producție, pentru că, practic, uh, producătorul este, practic, privat de recolta sa, de cultura sa. În același mod, avem uh, o îngrijorare legată de miere, care a fost contaminată de organisme modificate genetic și uh, uh, am avut un astfel de caz în, în care în, încă nu au fost, uh, nu s-au găsit soluții corecte în ceea ce privește daunele și interese, la, în proceduri civile. Din păcate, acestea implică și o problemă economică și una de libertate um, pentru agricultura noastră de mâine, pentru alegerea agricultorilor și alegerea și decizia lor de a uh, cultiva anumite semințe pe care le doresc ei. Mulțumesc. Dorește să răspundă Comisia? Poftiți. Monsieur le Président, très rapidement. Mulțumesc, domnule președinte, pe scurt. În ceea ce privește despăgubirile civile, reparațiile civile, uh, judecătorul civil este cel care hotărăște și care evaluează nevoia uh, unor reparații civile. Dacă contaminarea este accidentală, trebuie să se dovedească că există daune. iar lucrurile nu sunt uh, de la sine înțelese în cazul unei contaminări accidentale. Daune aduse celui contaminat sau, sau întreprinderii multe, multinaționale care folosește un produs contrafăcut. Aceasta este o chestiune care trebuie să fie hotărâtă de judecător, dar care nu poate fi decisă la nivelul unui acord internațional. În fine, Comisia reiterează faptul că acordul ACTA nu are ca scop definirea noțiunii de proprietate intelectuală. Noțiunea de brevet și dreptul de autor, aceste noțiuni sunt noțiuni care stau în picioare, trebuie uh, puse sub semnul întrebării care este cum, sfera lor de aplicare aceste întrebări sunt pertinente, dar nu și-au locul într-o dezbatere privind măsurile de procedură. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule, pentru că ați răspuns întrebării colegii noastre. Încheiem această dezbatere și trecem la următoarea dezbatere de pe urmă de zi, la punctul 14. E vorba de indicațiile geografice ale produselor vitivinicole aromatizate. Colegul nostru Bartolozzi din partea PP este raportor în acest dosar și primește acum cuvântul pentru a face prezentarea acestui raport. Presidente, cari colegi, la... Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere de regulament din partea Comisiei actualizeze regulamentul pe care îl avem la ora actuală, care stabilește reguli generale privind definirea produselor vitivinicole aromatizate și modul în care trebuie să se prezinte acestea. Sau uh, cocktailurile aromatizate pe bază de produse de vin pentru a clarifica lucrurile pentru a simplifica lucrurile în Uniunea Europeană și pentru a introduce o politică bazată pe calitate care se definește foarte clar. Comisia încearcă să modernizeze la nivel tehnic și la nivel general prevederile din acest domeniu și până acum, care până acum au guvernat în mod eficient piața vitivinicolă. Aceste, acestea sunt foarte importante pentru consumatori și pentru agricultura europeană. și reprezintă aceste produse o cotă importantă a produselor europene la nivel cantitativ și calitativ. Raportorul este de acord în linii mari cu Comisia la nivelul abordării generale. care are ca scop armonizarea regulamentului cu progresul din prevederile care reglementează acest uh, domeniu, acordul TRIPS, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum uh, și uh, dat fiind progres și ținându-se cont de progresele te- tehnologice înregistrate. Pentru toate acestea, pentru a răspunde așteptărilor consumatorilor. se dorește oferirea de informații adecvate consumatorilor. Acesta este principalul nostru scop. Eu am înaintat unele amendamente, 16 la număr, ca să fiu exact, pe baza următoarelor principii. Dorim să armonizăm uh, corpul textului, iar anexele 1 și, 1 și 2 aduc unele amendamente uh, unele informații tehnice pentru a ne asigura că se ține cont de toate aspectele de producție a acestor produse vitivinicole aromatizate, modul în care se aromatizează, modul în care se adaugă zahăruri, alcool sau coloranți. La fel de important uh, este și metoda de vânzare. Ar trebui să existe exclusivitate pentru aceste produse în Uniunea Europeană și ar trebui să analizăm această chestiune la anexe, precum și aspecte generice referitoare la acesta. Nu putem să privim uh, lucrurile prea general. Trebuie să existe o definiție foarte clară a acestui produs, trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor legate de consumatori. În Uniunea Europeană, ținem uh, cont de indicații uh, geografice uh, și acestea trebuie aplicate și pentru, produsele, pentru aceste produse care să aibă o indicație foarte clară pe eticheta a acestor elemente pentru că exista posibilitatea ca produsele agricole aromatizate să fie etichetate în conformitate cu Uh, caracterul uh, biologic sau nebiologic al ingredientelor sale. S-ar putea pe viitor să avem și produse vitivinicole, vitivinicole biologice. Și unele aspecte, există unele aspecte precise. Pentru vermut, de pildă, se dorește actualizarea textului pentru a ține cont de noile metode de producere, de producție. pentru a acoperi faptul că la ora actuală nu putem desfășura o analiză țintită asupra acestor tipuri de vin. Suntem de acord cu abordarea Comisiei. Ar trebui să existe o armonizare la nivel european și o actualizare. Cu toate acestea, am înaintat un amendament prin care încerc să mă asigur că această armonizare și actualizare se desfășoară într-o anumită perioadă de timp. Există și un capitol privind uh, denumirile, uh, indicațiile, de, indicațiile geografice. Dorim să stabilim uh, orientări clare pentru a ce ar trebui să însemne aceste indicații de origine și reguli clare pentru modul în care se fa- pentru aceste produse vitivinicole aromatizate. În ce, și ce, pentru produsele transformate avem nevoie de prevederi suplimentare care să meargă mână în mână cu aspectele menționate aici. Iată ce aveam de spus, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Raportorii din umbră? Mario Pirilo. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea de actualizare din partea Comisiei este în linii mari mulțumitoare. Ne permite să ajungem la un compromis decent pentru consumatori, pentru a, pentru a garanta concurența între producători. Comisia are dreptate că trebuie eh, armonizate definițiile folosite la progresele tehnice, dat eh, fiind eh, cerințele de standarde și de uh, drepturi eh, de proprietate intelectuală la nivel internațional. Această propunere vine după o revizuire a comisiei. Iar în ceea ce privește materiile prime folosite pentru eh, produsele vitivinicole aromatizate, pentru procesul de aromatizare se eh, importă produse din țări terțe încercăm să acoperim aici și noi tehnice, tehnici uh, de uh, tehnici viticole, vini viticole și să includem aici toate schimbările care au avut loc în ultimii ani. Uh, se poate îmbunătăți acest proiect, document, printr-un sistem de reglementări europene ceea ce privește produse de vin, fiindcă nu trebuie să lăsăm pe seama autorităților locale aceste decizii în ceea ce privește viticultura. Ar trebui să existe și decizii luate la nivel european, iar în să se regăsesc toate aceste aspecte. Se face referire și la prevederi sectoriale. Sunt de acord cu domnul Bartoloți. Uh, această propunere este foarte bună. Este foarte bună când vine vorba de produse biologice, produsele bio, vinuri bio sau produse care uh, produse pe bază de vin uh, biologice. Iar aici se va îmbunătăți um, se va îmbunătăți propunerea comisiei în ceea ce privește vinurile bio. sau uh, există și metode de analiză pentru depistarea colesterinei. Este greu să depistăm acest lucru la vinurile aromatizate din cauza procesului de fermentare. Trebuie să avem o metodă de analiză similară celea din documentul 110 pe 2008 pentru lichioruri. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Ana Rosbach are cuvântul. Mulțumesc. O să vorbesc daneză, dacă permiteți. Mulțumesc foarte mult raportorului. Acest subiect este unul foarte tehnic. Consumatorul uh, are dreptul să știe întotdeauna de unde provin produsele și care sunt ingredientele. Deci, actualizarea regulamentului este binevenită și ne ajută să modernizăm uh, Er, și să simplificăm regulile privind uh, produsele vitivinicole aromatizate și alte produsele similare. Ceea ce corespunde strategiei de piață. Dar, în momentul în care adaptăm toate acestea la modul de funcționare a Uniunii Europene, încep să apară problemele, fiindcă statele membre sunt lăsate deoparte, și uh, prin actele delegate Comisia va putea să ia hotărâri privind etichetarea, privind analizele care trebuie desfășurate și așa mai departe. Comisia, în egală măsură, va avea competența de a adopta acte legislative, iar acest lucru va însemna sporirea competențelor Uniunii Europene reducând astfel de drepturile statelor membre. Ar trebui să putem avea aceleași reguli omogene, acorduri bilaterale pe bază de voluntariat. Ar trebui să putem ajunge la acorduri decente, iar Comisia nu trebuie să dicteze toate acțiunile luate la nivel european. Mulțumesc foarte mult! Am, uh, am terminat cu raportul din umbră. Mai avem uh, câțiva membri, Crista Clas. Pila Ayuso. Are acum cuvântul doamna Crista Clas și apoi Pilar Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, raportorul este, într-adevăr, un subiect tehnic, pe de-o parte, uh, trebuie reglementate foarte multe elemente administrative. E vorba de un produs industrial care se elaborează, se compune, indiferent unde, nu contează atât de mult, dar în același timp e un pro- produs foarte sensibil pentru că are de face cu vinul. Și uh, trebuie să nu uităm sensibilitățile din acest sector, pentru că nu mă refer aici doar la un produs, uh, la o băutură industrială care este compusă, ci la accesul la regulamentul privind accesul la piață și indicații geografice, aici eu am personal problemele mele. Știu că și Germania are două astfel de indicații geografice. Uh, pe de o parte există vinul uh, fiert de Thüringen, care de asemenea nu prea are mult de a face cu strugurii și de aceea eu m-aș bucura dacă nu am intrat foarte mult la indicații geografice în acest domeniu, pentru că aceste concepte uh, sunt reglementate de regulamentul privind uh, uh, piața vinului. Și trebuie să avem mare grijă să nu intrăm în conflict cu dispozițiile de acolo. Comisia spune în propunerea sa că, într-adevăr, trebuie să uh, să dăm prioritate uh, produselor uh, din vin și acestea să nu fie utilizate de produsele aromatizate. Dar dacă uh, eu știu că există o uh, regiune producătoare de vin, de exemplu în Germania, în momentul în care văd uh, numele regiunii pe o sticlă, chiar dacă nu e vin, imediat fac legătura um, mentală cu, uh, cu vinul. Uh, deci, cred că e foarte important să avem grijă să nu stricăm uh, calitatea vinurilor printr-o băutură um, aromatizată care este pe piață. Pe de altă parte, domnul Bartoloții spune că ar trebui să fie uh, menționat uh, numele soiului de struguri uh, care sunt uh, uh, vinificați. Uh, dar eu cred că uh, vorbim aici de niște băuturi care sunt aromatizate și um, niciodată nu vom simți gustul tipic. Cum pot eu să spun că e vorba de struguri de tip um, Riesling când băutura mea oricum e aromatizată, îndulcită cu tot felul de uh, arome și nu mai pot să uh, detectez gustul tipic Rieslingului. De aceea vreau să vă rog să luați în considerare amendamentele mele în acest sens. De asemenea, există domenii sensibile uh, care nu ar trebui reglementate prin acte delegate, ci care ar trebui să fie, uh, să facă obiectul um, actului principal. Și, deci, nu ar trebui să limităm aici competențele oferite comisiei la o perioadă temporară, ci ar trebui uh, să se reglementeze aceste chestiuni în documentul principal. Deci eu nu sunt de acord cu această limitare temporară a competențelor oferite comisiei. Și în orice caz, cred că ar trebui să avem mare grijă să nu contracărăm acum deciziile luate pentru piața vinului, care sunt decizii foarte bune. E vorba de un produs care trebuie să-și găsească locul pe piață prin într-o indicație corespunzătoare, dar să avem mare grijă uh, privind consecințele pe care le are asupra vieței vinurilor. Mulțumesc. Acum, doamna Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-l felicit pe raportor pentru raportul său. Cred că propunerea comisiei este una bună și foarte oportună pentru că Uh, respectă tratatul de la Lisabona și regulamentul privind etichetarea produselor uh, acestor tipuri de produse. Deci cred că o propunere este una bună și raportul la fel, pentru că elimină obligația generală de a adăuga alcool pentru a crea uh, băuturi aromatizate. De exemplu, volumul de alcool, de alcool în sangria a fost redus de la 74,5%. Un aspect interesant, așa cum a spus doamna Clas, o altă chestiune, faptul că trebuie să uh, se menționeze varietățile de struguri de vinificație din băuturile aromatizate, cred că această cerință merge puțin prea departe. În orice caz, ce e important, uh, e că ar trebui ca aceste produse, dacă ele sunt produse în Uniunea Europeană, trebuie să fie bine etichetate. E important adaosul de alcool. Acesta, de exemplu, ar trebui să aibă loc pe bază voluntară, um, opțional, la anumite dintre băuturi. Am depus amendament în acest sens. Și apoi, sangria și aclarea, produse tipic spaniole, uh, E bine, mă îngrijorează puțin dispozițiile de aici. Cred că ar trebui să rămână, aceste denumiri să rămână um, doar pentru produsele care au fost produse în Spania sau uh, în uh, Portugalia. Uh, indicația de origine, indicația geografice și această idee um, de a susține producția tradițională este foarte importantă. Președintele, dacă comisia dorește să intervină, atunci am să-i dau cuvântul. Îl avem pe vicepreședintele unității Agri, pe domnul Luc. Doriți să interveniți, domnule? Merci, monsieur le président, et merci... Euh, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru contribuțiile făcute. Iau notă de faptul că în linii mari se înregistrează un sprijin față de propunerea de regulament. Venise vremea ca Comisia să revizuiască această, această legislație din 91 care era învechită pe alocuri, deci era de datoria sa să se aplece asupra ei. Vreau să răspund la câteva aspecte precise ridicate de, de câțiva deputați. În primul rând este vorba despre faptul că s-a, de, de soiurile de, de vii de viță de vie pe produsele aromatizate. În uh, legislație există dispoziții care se referă la posibilitatea de, uh, de ca anumite vinuri să se folosească aceste soiuri de viță de vie și mai există și uh, alte vinuri de butuc care sunt supuse unei reglementări mult mai stricte. Această posibilitate este acoperită de dispozițiile regulamentului Consiliului și eh, dispozițiile privind etichetarea vinului, iar eh, în eh, propunerea de amendamente, această propunere, mă scuzați, este incompletă, fiindcă nu vizează decât unele dispoziții ale regulamentului Comisiei, nu se referă la celelalte și nu se referă deloc nici la dispoziția generală care este prevăzută în regulamentul Consiliului a OCP-ului unic. Aș vrea să mă refer la un caz anume. Știți că unele din uh, numele acestor soiuri reiau numele de indicații geografice. Uh, um, Burgundy, Burgonia pentru Franța și așa mai departe. Noi am uh, restricționat posibilitatea de a folosi nume care coincid indicațiilor de geografice protejate. Trebuie, deci, să cunoașteți foarte bine care sunt posibilitățile uh, în ceea ce privește folosirea acestor uh, nume de soiuri pentru mm, produsele aromatizate. Încă un aspect este vorba despre aplicarea legislației privind produsele bio. Avem de curând o legislație orizontală privind uh, vinurile bio și această legislație se aplică în mare parte. Deci uh, există o aplicare directă a legislației privind vinurile bio în linii mari. Politica AOP-IGP, care este pusă în aplicare în această propunere de legislație, legislația din 1991 uh, prevedea doar denumirile geografice și uh, uh era anterioară acordurilor TRIPS, deci trebuia actualizat. Avem patru denumiri de uh, geografice în virtutea regulamentului din 1991, iar aceste denumiri geografice trebuie să poată fi ocrotite în continuare în calitate de indicații geografice protejate și în vederea armonizării acestei legislații era de datoria Comisiei să prevadă un capitol în acest sens, așa cum există și în domeniul vitivinicol, care se inspiră din regulamentul privind protecția AOPIGP pentru produsele alimentare. Deci, pentru o coerență juridică, pentru transparență, pentru a ne proteja mai bine interesele în fața țărilor terțe, pentru a proteja aceste denumiri geografice prin acorduri bilaterale sau alte acorduri, acorduri de liber schimb cu țări terțe, trebuia pentru produsele aromatizate să avem dispoziții similare celor din domeniul vitivinicol. În ceea ce privește sangria, ce s-a spus despre aceste băuturi, com- propunerea uh, Comisiei este păstrat status quo-ului pentru aceste denumiri, deci nu dorim să schimbăm uh, prevederile act, regulamentului actual din 1991. În ceea ce privește actele delegate, acest uh, subiect se referă la această propunere legislativă, bineînțeles, dar uh, nu numai. Știm cu toții foarte bine care este dezbaterea generală în ceea ce privește actele delegate. Întrebarea dacă trebuie să introducem unele prevederi în actul de bază în acest regulament este o întrebare care se aplică și altor domenii. Cu toate acestea, posibilitatea de a avea acte delegate permite instituțiilor să reacționeze mai rapid în ceea ce privește actualizarea unor aspecte foarte tehnice din legislația Uniunii Europene. Și ultimul aspect pe care doresc să îl ridic este vorba despre metodele de analiză. Metodele de analiză prevăzute în această propunere legislative sunt uh, copiate, bine, nu sunt copiate, dar se referă la uh, metodele de analiză ale OIV, iar acest lucru este prevăzut foarte clar la articolul 3, alineatul 3 al acestei propuneri legislative. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vielen Dank und zum Abschluss Vă mulțumim. În încheiere, Vreau să-i dau cuvântul raportorului încă o dată, dacă dorește să intervină. Grazie, e grazie Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor pentru contribuții. Pe baza celor spuse, sunt de părere că vom reuși să aprofundăm unele dintre chestiunile ridicate. Eu sunt deschis uh, unei dezbateri uh, ample pe marginea acestui subiect, de pildă în ceea ce privește competențele delegate comisiei, dar aș dori să subliniez un lucru, și anume faptul că, într-o oarecare măsură, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene acoperă această chestiune și ar fi greu pentru Parlament să-și asume competențe care sunt, uh, în esență, foarte tehnice și uh, unde intervenția noastră nu ar fi oportună. Ce am încercat eu să fac era să limitez perioada de timp uh, în care sunt delegate aceste competențe comisiei. Cu alte cuvinte, e vorba de o perioadă mai scurtă decât cea din propunere, ceea ce permite Parlamentului să efectueze controlele necesare pentru a stabili care este calea de urmat. Cealaltă chestiune o reprezintă indicațiile geografice protejate. Aș dori să subliniez faptul că aici este vorba despre o, o chestiune diferită de uh, vin. Bineînțeles, uh, orientările generale sunt asemănătoare, dar trebuie să adaptăm situația produsului care este diferit de vin. E vorba de un vin aromatizat, deci are trăsături diferite și această comparație foarte strânsă cu vinul nu e binevenită. Bine, ne putem folosi de instrumentele generale, dar acestea trebuie adaptate situației de față, specifice și posibilităților specifice de aici. Poate ar fi mai bine să încercăm să oferim stimulente pentru uh, sporirea calității unor produse. E vorba de produse care au anumite caracteristici, dar dat fiind cele spuse astăzi, iar aici le mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor, cred că este destul de clar că vom uh, reuși să includem uh, toate părerile exprimate în această, țară, în această seară. Bineînțeles, eu sunt deschis, vă stau gata la dispoziție pentru lămuriri suplimentare și pe măsură ce vom, vom primi amendamente, sper să le putem discuta, să, să conlucrăm pentru a încerca să apărăm pe cât de mult cu putință un sector foarte important pentru consumatorii europeni. Vă mulțumim, domnule Bartoloții. Uh, amendamentele pot fi depuse până în 8 martie la prânz. Și vom vota pe 25 aprilie în Envi. În iunie dosarul va ajunge în plen. Cu asta am epuizat ordinea de zi pentru ziua de astăzi. Mâine ne vedem cu toții la ora 10, punctual, când vom discuta despre eficiența în utilizarea resurselor în Europa. Deci la ora 10 continuăm. Până atunci vă doresc o seară uh, plăcută. Pe mâine!